I think we can start. Cred că putem începe. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, urez bun venit la reuniunea noastră de astăzi. Ordinea de zi vă, este, vă a fost pusă la dispoziție. Dacă nu există obiecții, putem să o considerăm adoptată. Văd că nu există obiecții, considerăm ordinea de zi adoptată. Trecem la punctul 2. Recomandările către comisie referitoare la negocierile pentru TTIP. Raportor este Vin Van de Camp de la PPE. Acest um, aviz este foarte important pentru a arăta efectele asupra transportului, mai ales în ceea ce privește restrângerea cabotajului pe partea americană, dar și chestiuni de reglementare, atât în domeniul maritim cât și aviatic. Avem un număr uh, de 76 de amendamente care urmează să fie discutate astăzi. Am fost în Statele Unite și am discutat și acolo despre uh, TTIP, nu este chiar, uh, lucrurile nu, stau foarte, nu sunt foarte ușoare, uh, deci um, aștept cu nerăbdare să discutăm. Pentru asta îi dau cuvântul lui Vin Van de Camp. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Pentru început, aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră care au lucrat împreună cu mine la acest raport pentru contribuție, <clears throat> pentru atitudinea constructivă și pentru cele 76 de amendamente pe care le-au depus. Miercurea trecută, la Strasburg, în cursul după amiezii, am avut o întâlnire cu toți eh, raportorii din umbră au fost reprezentate toate grupurile politice, cu excepția celor neînscriși, neafiliați, și am avut prima discuție pe fond în legătură cu posibile amendamente de compromis. Am uh, trimis astăzi în cursul dimineții noul text de compromis și tot ce este subliniat în text reprezintă un amendament de compromis față de textul de miercuri a trecută după amiază. Există două probleme cu întregul subiect. Mai întâi, faptul că unii colegi doresc să integreze unele subiecte generale TTI în uh, avizul Comisiei de Transporturi. Cu toate acestea, eu cred că vizul mare al domnului Lange este locul în care ar trebui integrate acele comentarii și nu în uh, avizul Comisiei de Transporturi. Dar, domnule președinte, recunosc faptul că unele aspecte, cum ar fi condiții de muncă, standarde de ocupare, trebuie menționate și în avizul nostru. În chestiunea șoferilor, dumpingul social, care sunt probleme majore și la considerentul 2 am încercat să includem ceva în legătură cu subiectul soluționării disputelor între investitori și stat, mai ales când e vorba de achiziții publice în SUA, subiectul soluționării disputelor se leagă strâns de acest tratat transatlantic, TTIP. Iată introducerea pe care doream să o fac la acest subiect și aștept să aud comentariile colegilor. Aș vrea să mulțumesc secretariatului pentru sprijinul oferit deja. Împreună cu cei de la secretariat ne vom ocupa de integrarea comentariilor care se fac, iar votul va fi săptămâna viitoare în cursul zilei de joi dimineața pe 26 martie. Mulțumesc. Acum Ismail Ertug în numele uh, lui York Leichtfried. Ja, schönen guten Morgen. Bună dimineața. Ich habe nämlich äh, in die falsche Richtung geguckt, lieber Wim. M-am uitat în direcția greșită, dragă Wim. În orice caz, dragi colegi, domnule președinte, după cum spuneam, îmi cer scuze numele domnului Leichtfried, care nu a putut fi prezent, dar vă voi prezenta eu uh, poziția grupului SND pot să vă spun că, din punctul nostru de vedere, avizul pentru TTIP de la Comisia TRAN um, este o posibilitate bună de a atrage atenția asupra importanței sectorului transportului. Uh, considerăm că ar trebui ca opinia noastră să fie luată în vedere mai puternic, în domeniu, mai ales să fie inclus transportul. Uh, avizul mi se pare unul foarte bun, deci îi mulțumesc raportorului, domnul Van de Camp, pentru munca depusă. Asta însă nu schimbă faptul că trebuie să ajungem la unele amendamente de compromis. În primul rând, chestiunile referitoare ale conven la Convenția ILO uh, și standardele din aceasta, ei bine, um, acestea nu sunt menționate în amendamentele de compromis actuale. De asemenea, sancțiunile în cazul încălcărilor nu sunt menționate. În ceea ce privește cooperarea în domeniul reglementării, lipsește numirea explicită a interdicției scăderii standardelor europene. Apoi, în ceea ce privește ISDS, și faptul că și acest lucru poate fi relevant în domeniul transportului, poziția noastră este foarte clară. Considerăm că într-un acord între UE și Statele Unite nu este nevoie de o astfel de prevedere. La propunerea de compromis în, ceea ce privește serviciile publice ne-am dorit o formulare mai puternică în direcția de a nu exista abordări hibride, clauze ratchet sau uh, Uh, alte elemente similare și, de asemenea, trebuie să se creeze o marjă de uh, manevră care, uh, sau în orice caz, marjele de manevră existente nu pot să fie puse în pericol de uh, acest acord. Și ne-am bucurat, bineînțeles, dacă raportorul ar putea lua în considerare toate aceste lucruri prin amendamente de compromis. Dacă toate aceste lucruri sunt asigurate, vom sprijini acest aviz pe care apoi îl vom putea trimite domnului Bernd Lange de la Comisia INTA. Acesta este contribuția grupului nostru. Mulțumesc, Jackie Foster. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Îi <clears throat> mulțumesc raportorului, domnul Van de Camp. Am avut o întâlnire constructivă și, cu siguranță, unele dintre punctele discutate se reflectă în compromisul inițiale și apoi sarcina raportorului a fost să încearcă să le mai uh, <clears throat> adapteze. Din punctul nostru de vedere, dacă ne uităm la accentul pus, ni s-a părut că e un exces sau un accent excesiv uh, în ce privește unele aspecte sociale, nu pentru că nu sprijinim, pentru că sprijinim condiții bune de uh, angajarea, dar aici e vorba de Comisia de Transport, Comisia de Ocupare are propria agendă și tot ce doresc să spun acolo. Acesta era un prim aspect, dar cu siguranță o parte a modificărilor de la una este acceptabilă pentru noi. În ce privește punctul 3, am avut o discuție în legătură cu acest punct, pentru că, în mod clar, dacă ne uităm la proprietatea, la control, e o chestiune dificilă în relațiile dintre Uniunea Europeană și SUA și <clears throat> S-au făcut unele îmbunătățiri, dar nu prea mari, în legătură cu chestiunea cabotajului sau libertăților. Noi facem afirmație și, după cum am spus la întâlnirea raportorilor din umbră, e ceva care funcționează în ambele direcții, pentru că liniile aeriene americane nu primesc libertățile de care despre care ne plângem că nu le avem în SOA. Iată care a fost motivul pentru care s-au format aceste alianțe. Deși se poate face o trimitere la faptul că noi nu putem face anumite lucruri în SUA, nici ei nu au voie să facă lucrurile respective în Europa. Ridic acest aspect ca element faptic și de informare. Uh, <clears throat> e mai important uh, când discutăm uh, proprietatea și aspectele de control. În rest, cred că modificările în general pe care le-a făcut domnul raportor și avizul în varianta inițială era destul de bun, s-a concentrat pe subiectele importante pentru noi. Cred că sunt doar câteva aspecte la care o să mai insistăm din partea grupului ECR și mulțumim uh, domnului raportor. Meissner. Mulțumesc, Gizine Maesner. Mulțumesc și mulțumesc și eu, domnului Van de Camp știe că am spus de la bun început că avizul este unul excelent, de aceea nici nu am depus niciun fel de amendament, pentru că în principiu sunt de acord cu tot ceea ce a scris. S-au uh, depus o serie întreagă de amendamente și din partea grupului uh, meu, uh, Dominic Riche a fost printre cei din grupul meu care a depus amendamente, au fost uh, Uh, și uh, amendamente negociate. Lucrurile au descurs foarte bine. Mulțumesc, Vin. Ai preluat și elemente de la alte grupuri. Mie mi se pare că documentul este echilibrat așa cum este acum și n-aș mai vrea să modific mare lucru. La început se, vorbește, se vorbea despre tehnologie și uh, s-a introdus asta și foarte bine așa. La 1A se vorbește și despre protecția datelor și um, dreptul la viață privată, se vorbea despre registrul cu numele pasagerilor, de asemenea. Nu cred că ar trebui să mai spunem ceva în plus față de Organizația Internațională a Muncii, dragă Ismail. Eu m-am ocupat de acest subiect, într-adevăr, și sunt pentru drepturile lucrătorilor. Dar aici suntem la Comisia pentru Transport și cred că trebuie să ne concentrăm numai asupra transportului, domeniul nostru. Am spus deja subliniază importanța um, calității locurilor de muncă și a condițiilor de muncă în toate domeniile industriei. Cred că este suficient. La doi se, vorbe, se dorea introducerea ISDS, este introdus, dar uh, așa cum uh, și trebuie, într-o într-o formulare uh, echilibrată, spunem că poate uh, afecta și domeniul transportului. Am fost uh, de la bun început uh, de acord că se pot spune foarte multe în acest uh, document, dar că dorim să ne concentrăm asupra transportului. Îmi place și ceea ce se referă la companiile aviatice, companiile aeriene, Um, pentru că am senzația întotdeauna că um, Europa tot timpul pierde um, la tragerea la sort, să spun așa, uh, și uh, consider că trebuie să Uh, negociem uh, pe picior de egalitate. La 5 am introdus ceva pentru Dominic, uh, ideea că este dificil pentru noi să negociem, pentru că avem sistemul federal, iar pentru Statele Unite există un singur um, partener de negociere. La și la 5 ani mi se pare important ce este prevăzut. Uh, Reuniunea noastră a fost foarte constructivă și reuniunea, reuniunea raportorilor din umbră. Foarte bine. Mie îmi place, Vim. Mulțumesc. Meia Killen. Kiitoksia puheenjohtaja. Mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea mea este în numele colegii Tania González și o să vorbesc în continuare în engleză pentru că am și documentul uh, colegii în engleză care vă transmite scuze pentru că nu poate fi prezentă și am dorit să-i mulțumesc domnului Veneca pentru munca sa constructivă. Iată mesajul pe care vreau să-l transmit. După cum s-a întâmplat în 1998, când bunul simț a oprit acordul multilateral cu privire la investiții, Trebuie din nou să depunem toate eforturile pentru a descoperi și a prezenta clar publicului acest tratat transatlantic pentru în investiții TTIP pare să fie un context favorabil pentru elemente care să încurajeze creșterea economică, crearea de locuri de muncă care să justifice implementarea de noi cadre de reglementare adaptate pentru marile companii transnaționale, tratate care trădează suveranitatea statelor și promovează un model extractiv de economie în care există o putere politică pentru a mări captarea de resurse și nu în mod echitabil pentru economia care aparține tuturor cetățenilor. Dar acest tratat invadează nu doar puterea politică, ci vrea să uzurpeze și alte forme de putere pentru a impune un mecanism de rezolvare a disputelor între state suverane și investitori, cum ar fi <clears throat> sistemul de soluționare a disputelor între investitori și stat, care este nedemocratic și, prin urmare, inacceptabil. În sectorul de transporturi, ca și în alte sectoare ale economiei, reglementări care sunt în favoarea marilor companii au tendința să genereze oligopoluri care forțează IMM-urile să facă o externalizare precară, reduc standardele de siguranță și diverse amenințări pentru serviciile publice, care în cazul transportului sunt un mecanism esențial pentru coeziunea socială și economică. Nu putem accepta acorduri de liber schimb care duc la o creștere a inegalităților, a ocupării precare, a forței de muncă, la lipsă de securitate sau degradare a mediului înconjurător. Deci, deși tratatul TTIP este negociat în secret, suntem obligați să cerem transparență pentru ca oamenii să poată să înțeleagă condițiile care duc la un tratat de acest gen înainte de a lua vreo decizie. Și suntem obligați să cerem că orice reglementare care implică o deteriorare suplimentară a condițiilor de muncă, a mediului, a transportului, a securității sau a drepturilor și libertăților cetățenilor, să nu fie aprobat și salutări și urări de bine din partea ta. Mulțumesc chiar acum Karim Adeli, care tocmai a venit exact la momentul oportun. Mulțumesc, domnule președinte. Numele grupului meu aș vrea să-l scuzați pe colegul domnul Bas, care nu poate să fie prezent. Ce pot să vă spun este că linia politică acestui proiect de aviz include extrem de multe compromisuri care sunt mai degrabă pozitive, în special pentru grupul nostru, indiferent dacă e vorba de aspectul de mediu sau standarde atunci când vorbim despre automobile, dar toate standardele legate de reciprocitatea drepturilor, care includ în special pe piața internă, dreptul pasagerilor, aspecte legate de zgomot sau problematica aeroporturilor. Putem de asemenea afirma că unele puncte vor trebui totuși să fie <clears throat> consolidate atunci când vorbim în special despre transparența legată de drepturile cetățenilor. Va trebui să consolidăm importanța în tratatul transatlantic a sectorului de transporturi și în special aspecte legate de securitate, climă, și mediul înconjurător și <clears throat> să arătăm uh, în ce măsură ar trebui să existe o dezvoltare economică, dar cu locuri de muncă durabile. Când vorbim despre durabilitatea locurilor de muncă, e vorba de locuri de muncă de calitate, de muncă decentă, care nu pot, nu pot fi delocalizate. Și apoi va trebui să promovăm ce numim noi ansamblul de standarde legate de dimensiunile automobilelor și să facem în așa fel încât atunci când vorbim despre emisii de dioxid de carbon să nu uităm de legătura cu chestiunea transporturilor. Și vă mulțumesc, domnule președinte. Danke sehr. Die nächste ist Rosa. Vă mulțumesc, Rosa Danato. Grazie, președinte. Eu eh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor din umbră pentru compromisurile la care s-a muncit. Toate acestea avem o poziție de bază față de Tratatul Transatlantic TTIP. Acesta este esențial pentru sectorul transporturilor, mai ales când vorbim de domeniul soluționării disputelor dintre investitor și stat. S-a exprimat o anumită opoziție în uh, compromisurile propuse, dar e o variantă insuficient de ferme. Dorim o excludere completă a acestor mecanisme de soluționare a disputelor, care sunt mecanisme de discriminare în favoarea investitorilor străini și în dezavantajul investitorilor naționali. <clears throat> Acordă privilegii deosebite investitorilor din străinătate pe care alte părți ale societății nu le au, fără a da o responsabilitate deosebită o discriminare pozitivă pentru investitorii străini ar însemna că nu mai există teren de joc echitabil între operatorii naționali și cei externi și subminează certitudinea domniei legii, a statului de drept, ceea ce e extrem de important când vorbim despre achizițiile publice. E și o problemă de transparență legată de ISDS. Vor fi cei din uh, grupul de arbitraj care vor hotărâ dacă informațiile protejate trebuie comunicate publicului sau nu. Credem că ar fi mult mai bine dacă sistemele legale deja existente ar fi utilizate și pentru soluționarea acestor dispute. În fine, în conformitate cu propunerea actuală din partea Comisiei, o să vă dau un exemplu și sunt convins că e ceva ce știți deja. Philip Morris a contestat dreptul Australiei de a introduce legislație antitutun și Quebecul a introdus un moratoriu asupra cracajului hidraulic și acestea ar fi aspecte relevante. Nu cred că există o justificare legală în conformitate cu textul de la comisie în prezent. Ar fi la latitudinea celor din grupul de arbitraj să decidă. Trebuie să ținem minte în faptul că e un efect uh, de iradiere asupra guvernelor care s-ar teme ulterior să mai introducă <clears throat> noi standarde legate de interesul public. Eu cred că rezultatul consultării publicului nu face nimic să ne atenueze îngrijorările, nu e o evaluare de impact credibilă. Avem nevoie de o evaluare de impact uh, credibilă în legătură cu sistemul acesta de soluționare litigilor în sectorul transportului. Conform principiului precauții, am dorit ca acest subiect să fie suspendat până când vom avea un studiu exhaustiv, credibil, pe care să-l putem discuta aici. Mulțumesc. Dankeschön. Jetzt Ines Ayala Sender. Mulțumesc, Ines Ayala Sender. Gracias, presidente. Si, eh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului raportor. pentru că își propune să introducă chestiuni concrete legate de transporturi. Nu cred că ar fi prea îndepărtate de preocupările din negocierea acordului general. La urma urmelor, trebuie să ne gândim la condiții de muncă, la mediul înconjurător, care sunt subiecte pertinente pentru transporturi, le-am discutat de mai multe ori. Sunt preocupări cheie în sectorul transporturilor, nu doar în Europa, ci în întreaga lume, deci trebuie să vedem care sunt condițiile de muncă, cât de atrăgătoare sunt ele pentru lucrători, riscurile ocupaționale și de sănătate, siguranța pasagerilor și, desigur, impactul asupra mediului înconjurător, ceva de care trebuie să ținem cont. Deci eu o să propun mai multe amendamente care, fiind de faptul că nu putem tolera nici o coborâre a ștachetei în ce privește standardele de ocupare sau de mediu în Europa prin acest acord. Lucrătorii din sectorul transportului au propriile așteptări și drepturile pasagerilor trebuie consolidate în Europa, în fine, treptat ne-am îndreptat spre o consolidare a legislației care să recunoască drepturile pasagerilor, un lucru negociat cu atenție și nu introdus la întâmplare. Am lucrat împreună cu sectorul, cu factorii de interes, astfel încât avem o legislație în legătură cu drepturile pasagerilor și de importanță vitală ca drepturile pasagerilor să fie protejate. La o recentă întâlnire a delegației la Washington am discutat despre anumite elemente inacceptabile legate de liniile aeriene norvegiene. Am discutat un caz concret. Trebuie să ținem cont de condițiile de muncă, de dumpingul social, care nu pot fi utilizate pentru a încuraja sau mări competitivitatea. Sunt aspecte cheie pentru noi. O să introduc un amendament și în legătură cu siguranța transporturilor. Există evoluții de ambele părți. Trebuie să ținem cont și de elemente de protecția datelor. Să asigurăm claritatea în legătură cu protecția datelor, o de ori e posibil, pentru a avea că menținem standardele europene și obligații de serviciu public. Un alt uh, aspect cheie trebuie să protejăm aceste obligații de serviciu public, să veghem că în statele membre ale Uniunii <clears throat> să nu apară amenințări și să nu existe o atenuare acestor obligații de serviciu public și să nu redefinim aceste lucruri. Mulțumesc. Next Yes, I wouldn't normally uh, come in after a colleague. Doamna Foster, da, nu aș uh, interveni după un coleg. Doamna Ayala Sander vorbea despre depunerea amendamentelor, dar suntem deja la amendamente de compromis, cu excepția uh, situației în care mi-a scăpat mie ceva. Am avut 78 uh, de amendamente sau mai mult, uh, iar acum discutăm amendamente de compromis. Acum doriți să depuneți mai multe amendamente sau n-am urmărit eu ce se întâmplă? Oh, yeah, yeah. Okay, I thought you were talking about putting more. Ah, da, credeam că vreți să depuneți mai multe amendamente. Probabil că n-am înțeles eu bine. Mulțumesc pentru clarificare. Doamnă Foster, este pentru că nu ați citit amendamentele. Asta este problema, asta mă îngrijorează. Ați prezentat amendamente de compromis fără să citiți amendamentele. Bun. Cristin Revădalone. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, raportorului pentru uh, discuțiile duse cu toată lumea. Am spus asta la prima dezbatere referitoare la TTIP, și anume că este important Um, ca comisia noastră să se ocupe de acest uh, dosar, pentru că este crucial pentru domeniul transportului. <clears throat> Ismail Ertug și Nesaela Sender s-au referit la câteva puncte despre care aș dori să vă vorbesc și eu. Este foarte important ca TTIP să nu contravină interesului general, și să corespundă interesului Uniunii Europene, a salariaților uh, și a utilizatorilor în domeniul transportului. Pentru grupul SND, ISDS, deci uh, Uh, soluționarea disputelor între investitori și state nu, au, nu și are niciun sens în acest uh, document. Uh, societățile noastre, bazându-se pe principii democratice. Amendamentul 18 din raport și care invită Comisia să respecte rezultatele consultării publice referitoare la ISDS pentru a elimina acest mecanism din Uh, acord este un element cheie. De asemenea, este important ca TTIP să nu impună reglementări uh, obligatorii asupra statelor membre, asupra autorităților, în așa fel încât acestea să fie obligate să privatizeze um, servicii publice esențiale. În al treilea rând, conform principiului reciprocității, trebuie să solicităm Comisiei să fie foarte atentă la restricțiile și discriminările existente în Statele Unite referitoare la accesul pe piață a investitorilor, accesul la piețele publice și accesul uh, la uh, um, companii, și accesul companiilor aeriene. Avem nevoie de un angajament din acest sens de la Comisie. Apoi, pentru a asigura, a ne asigura că Parlamentul poate urmări negocierile, Comisia trebuie să asigure o mai mare transparență. Mulțumesc. Dieter Koch. Dieter Koch. Mulțumesc, domnule președinte. La fel ca și voi toți, cred că uh, și, și eu primesc uh, foarte multe mail-uri care îmi cer toate același lucru să resping CTIP. Eu nu voi face asta. Mulțumesc raportorului pentru bunul raport prezentat, câteva completări. Cred că mandatul de negociere nu trebuie să se uh, refere numai la chestiuni de transport, ci și la turism și logistică. Aceste două cuvinte ar trebui măcar să apară. Apoi, uh, dezavantajarea companiilor aeriene europene a fost deja menționată de mai mulți. Nu voi intra în detaliu, dar am depus și eu un amendament în acest sens. Și în al treilea rând, protecționismul, dragă Vimă, vorbești, uh, cer să fie uh, abordat. Eu cred că trebuie să eliminăm protecționismul, nu să abordăm subiectul. Deci să fie o formulare mai strictă. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, Marie-Christine Arnutu. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme lors de la... Mate, domnule președinte, dragi colegi, ca la ultima reuniune a comisiei noastre, doresc să subliniez opoziția uh, Frontului Național față de aceste negocieri, mai ales în domeniul transportului între Uniunea Europeană și Statele Unite ne opunem amendamentelor care doresc să extindă propunerea de rezoluție uh, în principiu la turism și pe aceeași logică suntem pentru amendamentele 8 și 76 din partea colegelor noastre, Aiuto și Damato. De la început spunem că acest tratat uh, afectează suveranitatea statelor și favorizează multinaționalele am uh, văzut că mulți colegi uh, deplâng protecționismul Statelor Unite și își doresc să se pună capăt acestui protecționism pentru a elimina distorsiunile de concurență. Nu cred că putem să schimbăm noi poziția americanilor și nici nu cred că este de dorit așa ceva. Din potrivă, invit Uniunea Europeană și statele membre să ia exemplu de la Statele Unite și să își creeze instrumentele necesare în domeniul vamal, de exemplu, pentru a-și proteja economiile. Mulțumesc. Jetzt Peter Lundgren. Peter Lundgren. Ordförande och tack till föredraganden. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului. Transportul este un, o parte importantă a acestui acord. Dumpingul social este o amenințare la adresa securității noastre. Iar rezultatele se văd în domeniul transportului uh, rutier, în domeniul camioanelor în Uniunea Europeană. Cabotajul și situația de aici trebuie să se schimbe cu sinceritate pot să vă spun ce se întâmplă acum, este o porcărie. Atâta fraudă, atâta abuz a legislației europene. Dacă vorbim despre protecționism, pot să vă povestesc și eu ce am auzit de curând. Este protecționism să ai condiții uh, decente? Nu, pentru că n-ar trebui să fie permis să exploatezi oameni nici în sectorul transporturilor, Uh, cu, și cu atât mai mult, de exemplu, în domeniul liniilor aeriene. Se folosesc agenții uh, de for- pentru forța de muncă pentru a submina legislația în domeniul muncii. Apoi, registrul cu numele pasagerilor. Și aici totul este important. Acesta ar trebui să fie extins și la um, pasagerii pe uh, vasele de croazieră. Apoi, Există domenii în care aș dori ca restricțiile să fie, să fie impuse mai multe restricții. În orice caz, cred că trebuie să continuăm cu această dezbatere. Acordul trebuie îmbunătățit. În orice caz, raportorul a făcut o treabă bună. Jetzt ist Werner Kuhn dran. Werner Kuhn. Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect foarte important acordul între Statele Unite și Uniunea Europeană și de aceea este important ca și comisia noastră să aibă un aviz. Însă, și asta raportorul Wim van de Camp a spus-o foarte clar, ar trebui ca acest aviz să se concentreze numai asupra domeniului de transport, turism. Este important să ne concentrăm asupra acestui domeniu și să vedem ce se va întâmpla cu ETS, cu, certificarea, cu comercializarea certificatelor de emisii, ce se întâmplă cu domeniul maritim. Statele Unite au și ele reglementări ca și noi în acest domeniu. Ce se întâmplă cu controlele în porturi? Vor fi oare procedurile la fel în porturile americane și în cele europene? Cred că mai degrabă uh, transportul maritim trebuie luat în considerare și nu transportul rutier, pentru că între cele două continente este totuși un ocean. În orice caz, fac apel uh, și la faptul ca drepturile lucrătorilor să fie menționate, dar asta uh, trebuie să lăsăm și la, la, și la um, latitudinea comisiilor uh, de resort, de exemplu Comisia Ample. Eu cred că documentul domnului Van de Camp este unul foarte bun și l-aș sprijini. Cred că trebuie să rămânem uh, la subiectele noastre. Aș dori să vă amintesc că atunci când am fost în Statele Unite, la final am uh, trecut cu taxiul pe lângă o clădire, probabil o cameră de comerț, Uh, pe această clădire era un afiș mare care scria condiții juste pentru partenerii noștri. Uh, și imediat m-am gândit că da, în domeniul aziatic și în domeniul maritim uh, nu se întâmplă așa și partea americană părea foarte lipsită de orice dorință de a ceda în acest domeniu. În al doilea rând, astăzi în uh, Berliner Tagesspiegel era un articol despre TTIP și se vorbea despre stilul de procese care ar putea exista prin IZS. Împotriva Australiei există un proces pentru că ei au, luat o, au adoptat o legislație pentru a pune uh, o avertizare de sănătate pe uh, țigări. Uh, Philip Morris i-a dat în judecată spunând că vor bani înapoi pentru că vând mai puține țigări. Apoi, uh, da, nu, uh, doream să dau niște exemple. N-am voie? Sunt pe lista vorbitorilor? Bineînțeles că are ceva de a face. M-am pus pe lista vorbitorilor, mulți au vorbit despre asta, este subiectul esențial. Am avut o întreagă dezbatere înspre... Am avea o cu totul altă dezbatere despre liberul schimb, uh, dacă nu ar exista acest IEZS, pentru că suntem uh, două state sau continente, dacă vreți, care au justiție independentă. Este important să găsim un compromis, să sprijinim de toată lumea. Bun, dacă nu mai permiteți uh, să spun ce am de spus, nu știu de ce mai suntem în Parlament. Și în calitate de președinte am dreptul la propria opinie. Am vorbit despre asta și la conferința președinților și l-am întrebat pe președintele Schulz dacă în calitate de uh, președinte al comisiei uh, trebuie să îmi uh, exprim o poziția. Președintele Bernd Lange a fost cu o delegație la Washington și a spus că este președinte al comisiei și și-a permis să vorbească cu americani. L-am apărat pe Bernd Lange și și președintele Parlamentului la fel și președintele comisiei are dreptul să aibă o opinie personală pe care tocmai am exprimat-o și vă mulțumesc pentru înțelegere. Dau cuvântul comisiei acum. Thank you, Chairman. I don't have... Mulțumesc, domnule președinte. Nu am foarte mult de adăugat la această discuție. Aș sublinea două lucruri. Una dintre problemele ridicate a, a avut legătură cu aviația. După cum am subliniat ultima dată, ridicăm aceste probleme. Controlul proprietății este o problemă importantă pe care o ridicăm cu interlocutorii noștri americani, deci este un subiect pe care îl acoperim. Cabotajul este o problemă ușor mai dificilă pentru că în mod tradițional, din motive care nu sunt foarte ușor de înțeles, cabotajul a fost uh, exclus din acordurile comerciale. Mm. Nu este un motiv să nu apară în TTIP, însă este o temă care nu a fost abordată în acordurile comerciale până acum. Deci este un aspect de care trebuie să ținem cont. Nu înseamnă că nu poate să fie tratată în TTIP, dar până acum nu există o tradiție de a include cabotajul în acordurile comerciale. Acestea au fost uh, observațiile pe care vreau să le fac pe temele legate strict de transport și mă opresc aici. Mulțumesc. La final are cuvântul raportorul din Van de Camp. Um... Ehm. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte conștient de faptul că acordul TTIP este un subiect extrem de controversat. Un subiect care generează sentimente puternice, dar aș sublinia din nou că astăzi v-am prezentat un text care a trecut prin două versiuni după prima. sa apariție. Am încercat să integrăm cât mai multe amendamente posibil și joia trecută am lucrat pe amendamentele de compromis pe care le-ați putut citi dimineața aceasta. Este foarte bine că toată lumea spune că avizul este bun. Însă, dacă va fi schimbat complet, acest lucru nu mă ajută foarte mult. Așadar, în acest moment le-aș spune colegilor că flexibilitatea mea are și ea o limită. Bineînțeles că voi încerca să țin cont de toate comentariile care au fost făcute, însă nu voi putea să le includ chiar pe toate în text, pentru că, pe de o parte, avem PPE-ul, ECR și ALDE, care au o abordare destul de precaută față de tip, tip Însă, pe de altă parte, există colegii de la GUE care se opun de-a dreptul acordului. Așadar, depășește capacitățile politice să includ împreună aceste opinii. Bineînțeles, voi ține, vă voi ține, voi ține raportorii din umbră la curent în legătură cu ultimele discuții. Nu voi putea să includ toate punctele care au fost menționate într-un asemenea aviz, însă am uh, spus foarte clar că voi avea o abordare precaută, că voi uh, ține cont de poziția legată de transport și sper că vom putea să avem un aviz bun. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru munca pe acest raport, pentru cooperarea pe care ați uh, avut-o cu raportorii din umbră. Votăm în 26 martie, joia viitoare. Ajungem acum la următorul punct, se va discuta raportul în Comisia INTE și în plenară, va ajunge la plenară în mai. Discutăm acum despre EFSI, Fondul European pentru Investiții Strategice. Voi dau cuvântul acum co-raportorilor, doamna Ines Ayala Sender și după aceea domnului Riche. Sí, Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că avem posibilitatea de a face o prezentare în comun, pentru că deja am demonstrat atât Dominic Cricheș cât și eu că putem să conlucrăm într-o echipă și, ne, și mulțumim colegilor de la Comisie pentru încrederea lor Uh, pentru că am uh, reușit să continuăm lucrul pe uh, extinderea facilității conectarea Europei și pe de altă parte pe EFSI. De la bun început, noi am recunoscut necesitatea de a menține facilitatea conectării Europei, mecanismul conectarea Europei în uh, forma în care era. Uh, am avut o negociere care a durat ani de zile la comisie, la nivelul Consiliului, la nivelul statelor membre, la nivelul regiunilor. Pas cu pas am identificat criteriile, uh, proiectele și chiar până la ultimul kilometru, până când am ajuns la o propunere consolidată și am reușit uh, în fața unui uh, buget foarte strict să uh, convingem Comisia, Consiliul și Parlamentul într-o mare majoritate că mecanismul conectare Europei merita un un buget care de fapt chiar dacă este doar o zecime din ceea ce este necesar în Europa, pentru uh, a lupta împotriva schimbărilor climatice. Este totuși un buget care ne permite să începem să lucrăm. Deja am, uh, s-a pus în mișcare prima cerere de uh, oferte. Uh, noul plan Juncker a venit cu această propunere de uh, fond de investiții cu care suntem de acord apărăm această inițiativă, ni se pare un proiect fundamental, însă nu înțelegem cum un proiect care, având o parte foarte importantă de investiții în infrastructură, ă, acest proiect trebuie să fie complementar ă, mecanismului conectare Europei nu poate să fie ceea ce se propune în bugetul actual al Comisiei și anume să se taie o parte foarte importantă din mecanismul conectarea Europei, care deja avea bugetul alocat cu, cu toate părțile în acord. Acest mecanism conectare Europei, dacă ar fi să acceptăm cu propunerea Comisiei, acest MGE ar fi mort în fașă Ni se pare așadar o, inse, o nesiguranță juridică um, extrem de gravă. Uh, unii s-au prezentat la această cerere de oferte și s-ar simți cu totul înșelați, dat fiind că bugetul a fost redus drastic. Nu putem să acceptăm o reducere a bugetului pentru MCE și trebuie să se caute modalitatea în care EFSI, prin care EFSI, acest uh, plan Juncker cu partea aferentă transportului, să poată să aibă un buget decis de Parlament și de Consiliu, uh, pentru că BEI ne-a spus că are nevoie doar de o garanție, nu este nevoie de bani lichizi are nevoie de o garanție irrevocabilă, însă cu toții știm că bugetul european este în sine o garanție și mai știm că flexibilitatea pentru care ne-am luptat poate să uh, funcționeze ca garanție. De aceea, în propunerea noastră de uh, aviz, uh, respingem faptul ca bugetul pentru garanția BEI să fie luat din bugetul alocat pentru mecanismul conectarea Europei. Și propunem, și aici cred că suntem de acord cu colegii de la Comisia Bugete și de la ITRE, am reușit să găsim flexibilitatea um, rezervelor, să avem front-loading și back-loading din uh, bugetul de până acest, acest an pentru a uh, oferi garanția care ni se cere. În plus, avem și un interes ca guvernanța să presupună că Parlamentul va fi actor Uh, alături de celelalte instituții. Atunci când, uh, dacă bugetul pentru EFSI vine din bugetul uh, Europene, asta înseamnă că Parlamentul este un actor de plin și voința Parlamentului de a susține planul Juncker uh, Uh, este, trebuie să fie recunoscută. Parlamentul, așadar, are un rol uh, cheie și mi se pare foarte bine ca experții financiari de la Banca Europeană de Investiții și ca investitorii să fie cei care să ia deciziile ca uh, în legătură cu proiectele, însă Trebuie să existe și experți sectoriali care să înțeleagă foarte bine în ce fel proiectele de transport pe care noi le identificăm ca transport care să aibă un impact mai mic asupra mediului și cu uh, o, o posibilitate de îmbunătățire socioeconomică. În al doilea rând, acest plan Juncker ar trebui să susțină investițiile și am identificat în articolul 5a oferta pe care ar trebui să o pregătim pentru uh, coridoare și pentru criteriile TEN pentru a avea o rețea de bază și o rețea globală. Pentru a nu putea fi criticați că restrângem posibilitățile pentru că avem uh, în rețeaua uh, de bază uh, o serie de coridoare și după aceea apar și rețelele naționale în rețeaua extinsă. Așadar, investitorii pot să găsească peste tot proiecte în care să investească. Este vorba de criterii europene și criterii care sunt folosite în uh, rețelele transeuropene. În ceea ce privește mediul, am identificat ca stimulent pentru statele membre și Consiliul a uh, dat dovadă de reacredință, uh, spunând că nu va mai acorda fonduri suplimentare. În momentul de față trebuie să găsim mult mai multe stimulente pentru a implica fondurile publice în acest tip de investiții, fonduri publice care să ducă la venirea fondurilor private. Așadar, investițiile care au impact socioeconomic din planul Juncker, în domeniul infrastructurii, să aibă posibilitatea de a Uh, reduce impactul conform criteriilor din pactul de stabilitate. Uh, acestea ar fi observațiile mele principale și sunt sigur că domnul Riche poate să, fai, să facă și el observații suplimentare. Vă mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul domnului Riche, aș dori să spun bun venit unui grup de vizitatori invitați de către domnul Riche, 20 de studenți de la uh, Școala Națională de Poduri și Șosele eh, din Franța. Bun venit la Parlamentul European. Und besseren Auftakt kann es ja gar nicht geben, wenn Dominique Riquet jetzt das Wort hat. Și acum îi dau cuvântul domnului Riquet. Mulțumesc. Îi salut din nou pe elevii care sunt specializați în domeniul feroviar. Aș dori să mulțumesc în primul rând lui Ines, împreună cu care am, am făcut o echipă foarte bună. Mulțumesc colegilor raportori din umbră pentru că lucrurile au fost atât de rapide încât am, am uh, găsit deja raportorii fictivi înainte de a depune raportul. Mulțumesc din nou și raportorilor din celelalte comisie a fost o procedură destul de complexă în care am avut mai mulți raportori cu care am avut discuții fructuoase pentru a ajunge la un punct de vedere care să nu fie doar cel al comisiei noastre, ci și al Parlamentului. Și mi se pare foarte important ca Parlamentul să aibă o poziție consolidată și solidă. Primul lucru de spus este că susținem, bineînțeles, inițiativa de a introduce o garanție uh, bazată pe bugetul european. Este o garanție uh, bazată pe bugetul european pentru a uh, susține investițiile pe termen lung. Vă reamintesc că unele state membre au susținut acum instrumente pe care înainte le-au respins cu tărie. Însă, mai bine mai târziu decât niciodată. În schimb, dacă susținem principiul politic și operațional al planului Juncker, avem totuși câteva observații. Problema garanției este că trebuie să avem un fond de garanții, care este și obiectul propunerii comisiei, fond de garanție care trebuie să fie uh, dotat în funcție de nevoi și mulțumesc membrilor Parlamentului European uh, cu care am discutat. Nu suntem de acord ca uh, aceste fonduri să fie luate de la mecanismul conectare Europei. Este vorba de un proiect care a, care a fost înființat să susțină investiția pe termen lung în infrastructură Eh, este vorba de asemenea și proiecte de cercetare care reprezintă al doilea pilon al redresării europene. Bineînțeles că, după cum s-a mai menționat, mecanismul conectarea Europei a fost eh, dezbătut foarte mult timp și există și proiecte publice care justifică subvenții directe și nu garanții. În aceste condiții, mecanismul de garanții din planul Juncker nu este potrivit. Deci nu trebuie să luăm um, fondurile și să desfacem politici europene care, au, care se bucură de acordul general și care au durat foarte mult timp pentru a fi decise, cum ar fi mecanismul conectarea Europei. Vrem să avem aici un uh, buget care să Uh, ofere patru ani de garanție atâta, atâta timp cât toată lumea știe, uh, bugetul Uniunii Europene este anual și este decis atât de Parlament cât și de Consiliu. Aici aș dori să fac o observație pentru colegii noștri care uh, își creionează amendamentele. Trebuie ca amendamentele noastre să fie în conformitate bugetară fondul de garanție, prin natura sa, aparține de capitolul 1A din buget. Cei care nu prea cunosc procedurile bugetare, ă, acestora le spun că există ă, mai multe capitole și fondurile nu pot să fie ă, transferate dintr-un capitol în altul fără modificarea cadrului financiar multianual. Așadar, dacă există uh, fonduri în, într-un anumit capitol, uh, nu pot să fie transferate uh, într-un alt capitol de la 1 la 2 sau 3. Asemenea, amendamente nu ar fi acceptabile așadar. Așadar, atât uh, raportorul Comisiei ITRE, cât și pentru Comisia Bugete și ECON, atât, toți aceștia au uh, propus uh, eliminarea articolelor 18 și 19 care erau bazate pe mecanismul conectarea Europei și pe Orizont 2020. Era vorba aici de alocări neafectate. Știți că în buget există resurse neafectate care, bineînțeles, trebuie să fie utilizate așadar pentru aceste fonduri de garanție. Dacă există o necesitate absolută, pentru că, că trebuie să existe această garanție. Este vorba de poziții de fond. Pentru că pe la Comisia Trans și ITRE suntem pe fond pe articolele 18, 19 și 5.2. Deci, de aceea propunem să păstrăm proiectele de infrastructură conform orientărilor și care sunt proiecte cu plus valoare europeană uh, și nu Uh, de altă natură. Vom avea avize în ceea ce privește guvernanța. Guvernanța va fi un mecanism în interiorul B Băncii Europene de Investiții. Ne dorim așadar să existe în acest mecanism elemente de guvernanță politică care să uh, susțină uh, un aviz al Parlamentului European ca actor implicat. Aș dori să închei spunând că există o poziție solidă a Parlamentului în ceea ce privește proveniența fondurilor de garanție, că trebuie să se respecte mecanismul conectării Europei riscăm acum să ne aflăm în opoziție cu, atât cu Consiliul cât și cu Comisia, pentru că planul vine chiar de la președintele Juncker și că este foarte important ca lucrurile să înainteze rapid și de aceea suntem, uh, avem un uh, calendar urgentat pe un text care totuși este foarte important. Există aspecte politice Există însă și aspecte tehnice care nu trebuie pierdute din vedere și consider că avem interesul ca Parlamentul European să uh, insiste pe, această, uh, pe acest text pentru că dacă există o, uh, dacă vor apărea divergențe între noi, riscăm ca celelalte instituții să profite de acest lucru. Merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc foarte mult. de foarte. Iar acum Marcus Piper. Also ich denke, im Zuge einer Kompromiss... Cred că în direcția uh, atingerii unor compromisuri putem totuși să avem deocamdată opinii diferite. Însă aș dori totuși să mulțumesc raportorilor pentru că am parcurs prima etapă mecan- și am încercat să salvăm mecanismul pentru conectarea Europei. Cu cât menținem din fondurile uh, inițiale, cu atât mai puțin trebuie să ne implicăm în uh, planul Juncker stabilind criterii și condiții. Abordarea aleasă acum mi se pare un prim pas important. S-a vorbit despre noi uh, surse de finanțare. Articolele 18-19 au fost eliminate și anume instrumentele financiare în uh, procedura anuală. Spuneți că programele din 1 um, că fondurile din 1A vor veni că apoi că va trebui regândită finanțarea din uh, CFM pentru 2016 că ar trebui să, folosească, să se folosească excedentele pentru a, ca acestea să se întoarcă la CEF sau la cercetare. Da, foarte bine, însă toate acestea nu sunt sigure, nu sunt certe și nu vor fi suficiente pentru garanții. Și asta este critica justificată din partea Comisiei în fiecare zi vin uh, cinci e mail și de la comisar uh, care ne recomandă amendamente. Asta îmi place mie cel mai mult. Dar ei spun, în orice caz, că nu se poate așa și, parțial, înțeleg. Este vorba de verificări anuale, iar investițiile pe care uh, dorim noi să le stimulăm sunt uh, pe termen mult mai lung și nu, este, nu sunt suficiente ace aceste garanții. Ce mi se pare însă încurajator este că nici măcar la comisie nu mai există dubii că trebuie să eliminăm articolele 18 și 19 și Parlamentul este cât se poate de decis să facă asta. Cu asta uh, convingem Comisia să se mai gândească și dacă Comisia își dă seama că nu merg lucrurile așa cum cere Parlamentul, atunci să vină cu alternative. Aici intervenim și noi. Noi, ca Parlament, nu avem dreptul să scriem la acest regulament și să venim cu propuneri uh, legislative concrete. Noi putem uh, numai să cerem comisiei, te rog frumos, comisie, fă tu asta pentru noi. Eu cred că trebuie să oferim o trusă uh, cu cât mai multe instrumente și spun foarte bine instrumente de la 1B, de ce nu? De ce să nu oferim asta? Nu poate face rău. Trebuie chiar să oferim asta. Și trebuie să stimulăm Comisia să se gândească la noi soluții. La Comisia pentru Buget avem amendamentele care merg în ideea de a reduce rezerva de performanță și astfel de la bun început să sprijinim uh, fondurile CEF de ce noi de la TRAN, de ce să nu eliminăm cel puțin toate, să nu enumărăm to- cel puțin toate aceste uh, instrumente, spunând comisiei, iată, câteva idei, faceți ceva cu ele. Abordarea doamnei Ayala Sender și a domnului Riche mi se pare una bună, doresc să o sprijin, dar doresc să o și completez cu câteva idei și, bineînțeles, uh, am să vă rog uh, să susțineți abordarea propusă, pentru că noi, ca Comisie de Transport, avem o datorie să facem ceva. Mecanismul Conectarea Europei, a doua licitație, în afara uh, statelor de coeziune, este zero, n-a mai rămas nimic în afara statelor de coeziune. Și dacă asta nu înseamnă că noi avem cea, responsabilitatea să încercăm să facem tot ce putem, atunci nu știu ce uh, înseamnă. Voi încerca să vin cu uh, noi idei și noi la PPE vom merge în această direcție în general. Încă un element referitor la criterii. Va fi o treabă delicată. Nu cred că putem să îngreunăm planul Juncker cu tot uh, ce ne vine nouă în minte. Pentru că dacă facem asta, ucidem planul Juncker. Trebuie să ne gândim la faptul că cele 10 criterii vor fi uh, impuse, dar să nu mergem prea mult în detaliu, pentru că altfel blocăm procedura și întregul proces care de fapt trebuie să țină de bei. Așadar, cu cât, rată, cu cât salvăm mai mult uh, din mecanismul conectarea Europei, cu atât mai puține condiții vom impune. Asta este linia pe care noi uh, uh, o urmărim. Mulțumesc. E Jackie Foster. Mulțumesc, Jackie Foster. Thank you, um, Chairman. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorilor. Am o notă din partea raportorului din numărul Robert Sile pe care o să o citesc, uh, aspectele la care se referă. În ce limbă? În letonă? În letonă? Da, da, în letonă. Sunteți gata, traducătorii? Nu, cred că e mai bine să citesc în engleză, spune vorbitor. Iată ce spune <clears throat> domnul Sele ar trebui să acționăm doar ca vehicul temporar. EFSI era menit inițial ca soluție temporară pentru a contracara ciclul negativ din economia europeană, dar suntem îngrijorați că propunerea EFSI are intenția de a da EFSI caracter permanent. În al doilea rând, este ideea de a facilita implementarea prin EFSI a unor proiecte de infrastructură cu o rentabilitate mare, în special în centrele industriale. Majoritatea cazurilor fără conexii sau conexiuni transfrontaliere, dar ideea cu politica TNT cu fonduri mai puțin profitabile pentru proiecte de interes comun, care de obicei au o rentabilitate mai mică sau chiar inexistentă. Iată de ce ECR salută legătura clară dintre EFSI și regulamentele TNT lucru la care s au referit ambii raportori. Din perspectiva noastră, dacă n-ar fi asigurată această legătură, EFSI ar schimba filozofia de bază a politicii TNT, a slăbi principiul solidarității și coeziunii europene. În fine, în ce privește finanțarea, deși la prima vedere s-ar putea să pară o soluție bună să nu se atingă <clears throat> Orizon 2020 și pachetul legat de CEF, domnul Sele are niște îngrijorări și rezerve în legătură cu propuneri alternative de finanțare a EFSI de realocarea anuală de resurse în cadrul bugetului european, ceea ce s-ar putea ca în mod inutil să facă mai grea procedura decizională și să existe o mai mică predictibilitate. Nu poate să accepte <clears throat> finanțarea de la rubrica 1A din cadrul financiar multianual și nici să se ia bani din rezerva de performanțe de la rubrica 1B pentru agricultură și fonduri structurale. Așadar, acestea sunt comentariile colegului și, în mod clar, raportorii și coraportorii, dacă au nevoie de clarificări, sunt convinsă că o să ia legătura cu Robert în mod direct. Mulțumesc și mulțumesc raportorilor. Gezine Meissner. Mulțumesc, Gezine Meissner. Mulțumesc. Nici nu am atât de mult de spus. Raportorii știu ce e de făcut, sunt ca un uh, cuplu vechi uh, când e vorba de finanțe. Ei au spus-o, uh, eu nu mai repet. Bineînțeles, dificultatea cea mai mare pentru noi este că banii vor fi luați de la transport. Banii vor veni așadar de la CEF și noi nu prea vrem asta. S-au spus foarte multe lucruri pe bună dreptate, că nu trebuie să stabilim criterii foarte stricte, ne-a spus uh, Marcus Piper, uh, pentru că altfel dăm peste cap planul Juncker. Și bineînțeles vrem planul Juncker, dar problema e de unde vin banii. Mie mi se pare corect uh, să spunem ceea ce au spus și cei doi raportori, um, și anume să nu lăsăm 18 și 19 așa cum sunt acum, deci banii să vină din excedente, însă pentru mine, oricât de bine mi-ar suna asta, ă, întrebarea rămâne cum reușim să convingem statele membre să nu ceară înapoi ceea ce a rămas în plus și să ă, facă ca aceste fonduri să meargă înspre un fond care să aducă creștere și ocupare. Teoria planului Juncker mi se pare foarte bună, o sprijin, și trebuie să ne gândim la investitorii privați și să vedem cum îi facem să investească. Sunt absolut de acord, însă se pune întrebarea cum reușim fără să renunțăm la banii la care, pentru care am luptat atât de mult pentru CEF. Dăm uh, banii pentru aceste garanții, dar până la urmă nu obținem ceea ce ne-am dorit. Am senzația că încercăm să că alergăm în cerc. Dacă aveți vreo idee de cum putem să convingem statele membre să putem folosi excedentele uh, și să le folosim uh, pentru scopuri europene, da, să vedem cum reușim. Dacă am putea, ar fi foarte bine. Anul acesta începem și cu celelalte surse de finanțare, dar avem, uh, ar trebui, dar avem idei concrete sau până la urmă o mică parte va veni totuși de la CEF și de la Orizont 2020 și așa uh, până la urmă vom fi păcătuit puțin și vom fi stabilit un precedent. Nu știu dacă raportorii au un răspuns, dar uh, până la urmă asta căutăm cu toții. Mulțumesc, doamna Chilonen. Arvoisa <clears throat> puheenjohtaja, hyvät esi... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc raportorilor pentru munca de echipă care dovedește faptul că Comisia este gata să lupte pentru o finanțare comună. Aș vrea să <clears throat> propun niște idei revoluționare în această luptă comună, pentru că în Finlanda Știm ce înseamnă să ne luptăm pentru fonduri. Și ar vrea să ne gândim împreună. Dacă dispunem de toate mijloacele necesare să ne luptăm pentru bani, putem menține obiectivele bune pe care le-au precizat uh, raportorii. Și dacă ne gândim la infrastructura pe care o avem în prezent, obiectivele bugetare, genul de finanțare de care avem nevoie pentru transporturi, putem să oferim comisii ceva nou, o nouă gândire care să promoveze, de fapt, creșterea economică, ocuparea forței de muncă și ceva de interes deosebit pentru investitori, activând în sectorul transporturilor și în politica de transporturi în ultimii ani. Dacă există mai puțin bani, trebuie să dăm dovadă de mai multă inteligență. Când nu mai ai bani, trebuie să fii mai isteți. Pentru că e nevoie și de pasiune, dar numai pasiunea nu e suficientă. O să încep cu propunerea care vorbește despre legătura dintre transporturi, telecomunicații și energie. Dacă putem promova această idee <clears throat> pentru transportul inteligent, inteligente, planificare, transportul multimodale, o mai bună integrare în propunere. Pentru a putea descrie mai bine modul în care s-ar putea utiliza fondurile existente cu o mai mare inteligență, pentru a face disponibilă o finanțare sporită pentru sectorul european al transporturilor, cum să demonstrăm faptul că nicio legătură feroviară sau aeroportoară, niciun transport rutier nu va fi construit mai de dragul lui, ci că totul va fi util, va avea un scop, va sprijini Europa telecomunicațiilor, energiei și transporturilor. Ce caracteristici novatoare am putea include pentru a-i atrage pe investitori în sectorul transporturilor, dacă putem să le oferim un sistem în care provocările urbanizării, transporturilor, congestia traficului, aspecte de logistică, servicii, transporturi publice, abordare orientată spre beneficiar, cunoștințele sectorului în ansamblu, dacă am putea să le aducem în discuție, atunci am fi mai în mare măsură capabili să apărăm acest model de finanțare în cadrul uh, Connecting Europe Facility. Vă spun toate acestea pentru că trebuie să dăm dovadă de agilitate, trebuie să avem un plan de rezervă. Sunt convinsă că Comisia va avea o atitudine destul de dificilă la negociere. Și trebuie să participăm cu inteligența aceste negocieri. Mulțumesc. Mulțumesc și acum Karim Adeli. Euh, Mulțumesc uh, colaboratorilor pentru eforturile depuse. Prima întrebare pe care putem să ne punem în această comisie și în Parlamentul European atunci când vorbim despre planul Juncker, e o întrebare simplă. Cine va alege proiectele care vor fi finanțate? Și tocmai în fondul strategii de investiții europene știm că astăzi există un Consiliu de Supraveghere reprezentat de contribuitori, BEI, Comisia Europeană, alții, care vor defini prioritățile strategice și liniile directoare. Eu vă spun foarte calm, dragi colegi, Parlamentul European e o autoritate bugetară și deci, în mod indirect, e contribuitor. Deci Parlamentul European are legitimitatea de a cere să fie reprezentat în acest comitet strategic pentru a selecta proiectele. Vă reamintesc că toate colectivitățile locale au fost cu totul absente din aceste dispoziții și avem impresia că mesajul pe care îl transmitem despre Europa este ceva de sus în jos. Ce deci noi vrem că Europa să trăiască pe teren, să vină de jos în sus. Aceasta e prima observație. A doua observație, noi ecologiștii avem intenția <clears throat> de a aduce foarte multe amendamente suplimentare la cele două propuneri de aviz. Mai întâi, când ne uităm la articolul 5, vrem să menționăm foarte clar criteriile principale și condițiile prealabile de cofinanțare pentru proiectele de transporturi. După cum s-a întâmplat la MIS sau la RTRT, unde vedem această adăugire a punctului de vedere european, reducerea costurilor externe, reducerea emisiilor uh, de dioxid de carbon la proiecte transfrontaliere, respectarea normelor a standardelor de mediu existente în Uniunea Europeană. În plus, vom aduce amendamente pentru a sublinia importanța sinergiilor între transporturi, telecomunicații și rețelele energetice, după cum s-au formulat în regulamentul MIE și de a face să existe o corespondență între finanțare orizontală a proiectului, astfel că și în ce privește securitatea feroviară, sistemele de semnalizare și sistemele inteligente de transport și, în fine, sistemele de informații fluviale. <clears throat> Să ne referim la proiectele feroviare, unde e nevoie de o reducere a zgomotului produs. Propunem de asemenea să se cofinanțeze ca priorități rețelele feroviare transfrontaliere <clears throat> regionale care lipsesc deocamdată, care au fost cu totul abandonate sau dezmembrate <clears throat> și la infrastructuri și ca și rețelele pentru cicliști. La articolul 19 acceptăm suprimarea acestui articol care a fost deja propusă în proiectul de aviz și în cele din urmă vom propune aceste amendamente care corespund aspectelor menționate în proiectul de buget numărul 1 și deci în proiectul de buget general pentru 2015. Mulțumesc. Dankeschön, Rosa D'Amato. Mulțumesc, Rosa D'Amato. Grazie, Presidente. Eh, siamo contenti. Mulțumesc, domnule președinte. Noi suntem mulțumiți eh, de poziția comună la care s-a ajuns, mai ales în legătură cu articolele 18 și 19. În ce privește ideea Comisia să financeze o mare parte a EFSI prin orizont 2020 și alte fonduri, ceva ce nu ne convinge sau nu ne convine, având în vedere că va fi ceva cu efect de penalizare pentru mite sectoare care nu pot obține capitaluri private. <clears throat> Există 8 miliarde prevăzute pentru EFSI și 3,3 care provin din acel fond, din uh, domeniul de transporturi. Aici vorbim oricum despre împrumuturi cofinanțate de statele membre pentru infrastructuri de transporturi care nu reușesc să găsească investiții din domeniul privat, în timp ce e prevăzut în regulamentul EFSI. În plus, e vorba despre 2,7 miliarde pentru căile ferate și pentru domeniul rutier, dar rentabilitatea extrem de scăzută dacă nu se introduc taxe de drumuri. Vorbim aici de domenii în care este greu să atragi domeniul privat care să investească. Chiar dacă se ține cont de un raport mai mic decât cel prevăzut de 1 la 15. Un alt element care trebuie abordat împreună cu raportorii se dorește să se recurgă la rubrica 1A pentru a încuraja creșterea și crearea de locuri de muncă, dar suntem în perioadă de rigoare bugetară, trebuie să ne mai gândim. Apoi, ce se întâmplă cu repartizarea anuală a acestui buget. Ar trebui să ne mai gândim. Împreună cu raportorii, EFSI ar putea să devină un fond care să permită depășirea acestei crize și să creeze locuri de muncă. Ar putea să fie un fond suplimentar. Dar această cheie de repartizare anuală nu reprezintă oare un obstacol suplimentar? Nu va submina întregul proiect? Mulțumesc. Cine este Cristin Revodalon? Cristin Revădalon. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc uh, celor doi raportori pentru eforturile depuse care au preferat o abordare colegială constructivă pentru a evita o abordare sectorială în care fiecare comisie și apără terenul. În ce privește um, contribuțiile de la Orizont 2020 și din celălalt fond arată că dacă Parlamentul European este unit și dacă comisiile hotărăsc să-și unească eforturile în interesul comunitar, atunci putem face să se avanseze. În ce privește alegerea proiectelor, acest aviz al Comisiei Tran propune o reorientare a textului Comisiei care merge în direcția cea bună pentru sectorul transporturilor, integrând dispoziții care includ trimiterea la regulamentele legate de prioritățile obiectivelor EFSI transporturile și dezvoltarea acestor rețele ca proiecte care au o veritabilă plus valoare europeană trebuie să facă parte integrantă dintre oportunitățile de finanțare ale EFSI. În ce privește cadrul de reglementare, amendamentul 41 care propune să se extindă clauza de investiții care să permită statelor membre să excludă cofinanțarea proiectelor EFSI din calculul deficitelor este un progres real E o propunere inovatoare și fundamentală pentru relansarea investițiilor publice în Europa. În fine, trebuie să semnalăm de asemenea propunerile din raportul comun Econ și Buget în ce privește guvernanța și aplicarea EFSI care vin cu îmbunătățiri ale față de textul Comisiei. În ce privește guvernanța mai întâi, din posibilitatea deputaților <clears throat> să facă o audiere a membrilor din comitetul acel de supraveghere să joace un rol cheie în numirea directorului executiv, să aibă un cuvânt de spus în cadrul semnării acordului între BEI și Comisie. Raportorii au transmis un mesaj clar pentru ca Parlamentul care reprezintă glasul cetățenilor europeni să fie consultat în aplicarea ESI în ce privește alegerea proiectelor, de asemenea integrând principiul de adiționalitate. Propunerile Parlamentului contribuie la îmbunătățirea plus valorii EFSI asigurându-se că fondurile vor merge pentru proiecte mai riscante care au o plusvaloare europeană reală și care n-ar fi putut fi altfel finanțate doar de către BEI. Mulțumesc. Jetzt ist Wim van de Kamp dran. Wim van de Kamp acum. Uh, voorzitter, dank u zeer. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea se pronunță în favoarea EPSI, pentru că, desigur, toată lumea ar dori să aibă 315 miliarde de euro <clears throat> care se, se pompeze în economia Uniunii Europene, dar, ca să fim cinstiți, când citesc raportul celor doi co-raportori, e clar că <clears throat> aspectele concrete ale EFSI și în special finanțarea reprezintă elemente extrem de provocatoare, ca să nu spunem uh, ceva mai puțin diplomatic, cum că ar fi o mare bătaie de cap. M-a interesat foarte mult să citesc raportul și în special partea introductivă. În introducere, chiar la început, coraportorii fac unele afirmații politice extrem de justificate în legătură cu ce își propun să realizeze și care este contribuția din partea Comisiei de Transport și a Comisiei de Turism și sunt de acord cu comentariile pe care le-au făcut. <clears throat> Vă urez mult succes la negocieri pentru că o să fie extrem de complicată. Din cât am auzit aici, <clears throat> pe holurile Parlamentului în legătură cu ce se poate și ce nu se poate. Domnule președinte, noi la Comisia de Transporturi nu suntem mulțumiți în legătură cu modul în care trebuie finanțat acest fond și există propunerea eliminării articolelor 18 și 19, dar orice parlament decent trebuie să vină cu propunere alternative. <clears throat> Colegul meu, Martin, a făcut deja o sugestie în sensul să se propună o cutie cu alternative de finanțare, dar cred că pot să vă spun în numele grupului PPE că noi suntem în favoarea extinderii bazei de finanțare. Colegii mei se gândesc la modul în care se poate realiza acest lucru. Cred că este incredibil că Orizont 2020 și Connecting Europe Facility să fie chemate să facă sacrificii, dar uh, o parte din uh, fondurile de coeziune, din marge de acolo, să nu poate fi utilizată. Cred că ar fi bine ca Comisia Europeană să-și dea seama de faptul că va fi un aspect esențial pentru Parlamentul European să există această extindere a bazei de finanțare. Și apoi un alt aspect la care s-a referit o colegă cu Connecting Europe Facility și TNT, am descris <clears throat> proiectele foarte clar și cred că e important să spunem că noi în Parlamentul European vrem să putem avea o anumită influență asupra BEI. Nu știu de fapt cum să meargă prin linia de proiecte sau prin acel comitet de conducere, dar dacă vrem să avem un cuvânt de spus în legătură cu proiectele, pentru că ar fi inacceptabil pentru banii de la CEF, de exemplu, să fie alocați între gime industriei internetului, ca să vă dau un singur exemplu. Știu că dumneavoastră și cu mine suntem pe aceeași lungime de undă în acest sens și vrem să asigurăm faptul că mai există spațiu pentru proiecte clasice de infrastructură, căi de navigație internă, căi ferate, care trebuie să primească un loc specific în EFSI, pentru că poate să sune minunat de modern să investești totul în computere, sisteme de taxare computerizată pe drumuri, dar cred că în Parlamentul European când există și această schimbare de model, <clears throat> trebuie să ținem cont și de infrastructuri tradiționale, cum ar fi căile de navigație internă și căile ferate. În concluzie, avem nevoie de o bază și un mecanism de finanțare mai larg, să avem o influență mai mare, un cuvânt mai greu de spus în ce privește rolul BEI și să se acordă mai mare atenție proiectelor tradiționale. Mulțumesc, Ismail Ertuc. Mulțumesc. Mulțumesc și tuturor raportorilor care au participat la discuție. S-au spus foarte multe lucruri cu care sunt de acord. Aș dori însă să vorbesc despre un lucru menționat de către colega Karima Deli, și anume cum vrem să abordăm uh, selecționarea proiectelor. Cred că toți colegii au, sunt, de acord, mm, sunt de acord referitor la ce nu ne dorim, dar uh, cred că suntem cu toții de acord că este nevoie de nivelul european um, și că dacă este să participăm la aceste uh, proiecte, atunci și Parlamentul trebuie să poată decide care proiecte sunt alese în funcție de ce criterii. Din punctul de vedere al Consiliului și al Comisiei se poate Uh, renunța la asta prin stabilirea unor uh, criterii clare. Bun, uh, și nu cred că trebuie să reinventăm roata. De 2 ani tot vorbim despre mecanismul conectarea Europei și despre cum vrem să funcționeze și despre cum vrem să se creeze rețelele transeuropene. În acest, în acest uh, timp am stabilit criterii clare și orientate spre viitor care ar trebui să se aplice și la FC. Nu cred că trebuie noi să reinventăm roata pentru că toate acestea au fost deja discutate. În comitetul de coordonare trebuie să fie uh, avut în vedere și Parlamentul European. Sunt convins că vom găsi o cale uh, o soluție referitoare la cine ne va reprezenta interesele și din punctul meu de vedere acest lucru este foarte clar că se va întâmpla. Și încă un element, mi se pare cel puțin aventuros faptul că foarte aventuros din partea Consiliului, să spun așa, faptul că practic nu particip la finanțare, dar pe de altă parte cât se poate de liniștit, și asta au spus-o și miniștrii, uh, poate chiar și fi de stat și de guvern, când uh, au adoptat fără nicio problemă planul Juncker, e bine, atunci niciunul uh, dintre șefii de stat și de guvern nu și-a dat silința să vadă de unde vin oare banii. Oare banii nu vin de la domenii care poate aduc o mai mare uh, valoarea adăugată părea să nu intereseze acest lucru, păreau să vrea să scape de acest uh, subiect. Și trebuie să putem să punem aceste întrebări la capitale. Cum au putut permite, fără niciun fel de rezistență, să se ia bani din domeniile viitorului, cum ar fi infrastructura, cercetare, inovația, energia, să se ia bani de acolo fără ca statele membre să aibă nicio participație la acest uh, nou fond. Deci nu se poate ca statele membre să uh, fie cei care au cel mai mult de profitat de pe urma acestui plan. Um, bun, până la urmă, dacă acest plan uh, Juncker funcționează, statele membre au de profitat și mie mi se pare așadar un minim ca statele membre să participe la finanțare, iar Parlamentul să aibă un cuvânt de spus la selecția proiectelor. Mulțumesc, Werner Kuhn. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este important că suntem de acord asupra faptului că banii pe care Uniunea Europeană i-a prevăzut la buget pentru uh, transport și infrastructură să rămână în acest buget, iar uh, cele două articole, 18 și 19, uh, să nu intre în vigoare. Aș face o propunere din uh, CEF și din uh, coridoarele noastre transeuropene să eliminăm proiectele finanțate de utilizatori. Acestea sunt posibilitățile de a și pune în aplicare acest uh, mare plan EFSI. Vedem uh, depășirea obstacolelor geografice, întotdeauna Alpii în sud și Marea la nord. Sunt proiecte mari pe care până la urmă le fi, fi, uh, finanțează utilizatorii. Se, se impune o taxă uh, fiecărui utilizator astfel încât uh, să existe investitor pentru că altfel nu s-ar găsi niciodată. Bun, să începem cu tunelul, cu tunelul Brenner uh, Basel 2. Uh, uh, am încercat prin euroobligațiuni și alte posibilități și n-am prea reușit. Trebuie numai să ne uităm uh, la Elveția, coridorul uh, de la Genova până la Rotterdam trece prin două mari uh, tuneluri uh, până prin, în Elveția și taxa este enormă în aceste tuneluri. Și avem nevoie de acest uh, proiect Brenner Basis 2. Acestea sunt uh, lucruri pe care le-aș prevedea eu într-un proiect uh, CEF sau în uh, proiectele de transport de interes european. Deci să scoatem întâi aceste proiecte finanțate de utilizatori iar apoi să avem în vedere celelalte proiecte care nu sunt finanțate de utilizatori. Același lucru fiind valabil după aceea și pentru Orizont 2020. Am avea până la urmă mult mai mare marjă de manevră. Mulțumesc. Vă amintesc numai că ideea unui astfel de volum de investiții a venit din partea statelor membre și obiectivul era combaterea șomajului. Acesta a fost motivul pentru că unele state membre au 40-50% șomaj în rândul tinerilor și uh, tinerii nu mai au altă uh, posibilitate decât să emigreze și când tinerii pleacă, statul se prăbușește. De asta s-a insistat asupra acestui uh, program, dar n-am văzut să se spună undeva uh, Uh, că proiectele astea trebuie să fie în așa fel încât să creeze locuri de muncă multe. Werner Kuhn. Dacă uh, merg cu bor mașina 20 de ani pe sub mare sau printr-un munte, da, poate să fie interesant uh, uh, pe termen lung, dar locuri de muncă nu ajută. Apoi, um, pe de altă parte, avem nevoie de um, menținere și de refacere infrastructurii existente și aici se creează locuri de muncă, dar n-am văzut nimic care să meargă în direcția asta. Mi se pare corect ca statele membre care au cerut acest pachet să și participe la el. Nu pot să spună că n-au nimic de a face cu el. De asta și trece prin Consiliu așa de ușor. Nu plătim niciun cent, de ce să fim împotrivă? Profit nu avem decât de câștigat. Apoi, ideea că Europa trebuie să fie și mai unită. Încercăm de 20 de ani, dar cu eforturi cât se poate de modeste. L-am întrebat pe Timmermans de două ori cum vede lucrurile, dacă poate să garanteze că atunci când vom avea 315 miliarde, dacă uh, când vom avea această sume, sumă, vom avea și 100 de milioane pentru a lega Wroclavul de restul lumii, Capitala Culturală 2016. Sunt două proiecte care au fost, care au fost eliminate. L-am întrebat din nou pe Timmerman și am spus, da, întreb încă o dată pentru că n-am primit un răspuns. Nimic. Capitala culturală 2016, nu reușim să o legăm la calea ferată două proiecte existente au fost eliminate, unul înainte de Crăciun, al doilea după Crăciun și apoi nimeni nu poate să-mi dea niciun fel de răspuns referitor la ce se întâmplă. Uh, iar apoi, uh, ce vor ei este ca noi să dăm banii, dar uh, să nu ne implicăm nicicum în aceste proiecte. Nu se poate așa ceva. Bineînțeles că există alternative. Una a fost cea prezentată de colegul Reimer Böge, dacă, elim, dacă scădem bugetul Parlamentului cu 1%, putem finanța totul și nici măcar nu se folosește uh, CEF. Dacă luăm 2,5% din bugetul de agricultură, am avea tot atâta. Dar atunci Casa Regală Britanică ar avea foarte mult de obiectat pentru că ei beneficiază de prime de la PAC. Și pot să vă dau foarte multe exemple. Apoi, uh, proiectele care nu au fost duse la bun sfârșit și de acolo ar putea veni banii. Există foarte multe posibilități fără să trebuiască să sacrificăm uh, mecanismul conectare Europei. Iar dacă Comisia nu găsește idei uh, bune și soluții, atunci putem face noi, pro, uh, noi propuneri. Și uh, la conferința uh, președinților de, confer- de comisie am spus acest lucru. Suntem cu toții de acord la Comisia Trans. Cu toții spun Uh, nu dăm pur și simplu banii fără să avem un cuvânt de spus. Aveți într-adevăr uh, dreptate. Dacă se întâmplă asta, nu mai rămâne nimic din CEF și nu se poate așa. Bun, acum voi da cuvântul comisiei. Vă rog. Domnul uh, Benjamin Angel sau Angel. Cum doriți dumneavoastră să pronunțați, domnule președinte? Bine, domnule Angel, aveți cuvântul, spune președintele. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului, raportorilor pentru rapiditatea cu care au uh, elaborat raportul. Voi face câteva, câteva uh, observații sau printre care și în ceea, în ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere, cum vin de la ECFIN. Dar îmi voi începe cu bugetul. Aș dori să corectez o neînțelegere. Am senzația că unii dintre noastre spun că a fost o decizie ușoară pentru statele membre să reducă fondurile de la Orizont 2020 uh, și CEF și um, spuneți că statele membre nu vor să contribuie. Nu este adevărat. Pot să vă spun că eu am făcut negocierile, am negociat cu Consiliul, am avut discuții cu statele membre care au avut exact aceleași ezitări ca și dumneavoastră. Dar până la urmă am ajuns la concluzia că până la, până la sfârșit cea mai bună soluție era cea prezentată de Comisie. Statele membre vor uh, pune la dispoziție foarte multe fonduri pentru planul de investiții. Nu la nivelul fondurilor, ci la nivelul platformelor de investiții, dar și prin uh, băncile naționale de promovare. În ultimele trei săptămâni, doar cinci state membre și-au comunicat intenția și cu aceasta am ajuns la 26 de miliarde de euro, numai din aceste cinci state membre. Deci să nu credeți că statele membre sunt, nu sunt dispuse să contribuie cu toate, sunt dispuse să contribuie și uh, lucrează din greu la această contribuție. În ceea ce privește partea dificilă și înțeleg că este și o chestiune delicată pentru uh, comisia noastră, și anume reducerea fondurilor pentru CEF. Comisia este foarte îngrijorată de sugestia dumneavoastră de a elimina articolele 18 și 19. Avem nevoie de spațiu sub plafon. Acesta este motivul pentru care Comisia încearcă să spună care sunt uh, creditele de angajament pe care intenționează să le uh, reducă. Este vorba de 2 miliarde, da, dar nu ne putem uh, baza numai pe această marjă. Există mai multe uh, motive pentru care ne îngrijorează sugestiile Parlamentului. În primul rând, dacă nu prevedem o finanțare clară uh, Uh, discuția anuală referitoare la buget va fi și mai haotică decât este acum. Însă, poate puteți spune din punctul de vedere al Parlamentului, este oricum dificil, deci uh, nu este argumentul principal, dar mai există încă două motive. În al doilea rând, avem nevoie de previzibilitate în modul în care gestionăm programele. Dacă pentru domenii cheie există incertitudine an după an după an referitor la cât putem cheltui, acest lucru va uh, face foarte dificilă planificarea cheltuielilor și avem domenii în care uh, cheltuielile se planifică începând de la cercetare. În acest context în care avem un, um, o întârziere de 26 de miliarde de uh, euro facturi neplătite, adăugarea unei garanții de 16 miliarde de euro pentru care nu vom putea explica agențiilor de uh, rating cum uh, vor fi finanțate aceste garanții, e bine, acest lucru uh, va supune unui risc grav ratingul european. Știu că unii sunt sceptici referitor la nevoia de a proteja triplul A al BEI, dar uh, aș, vă rog să vă gândiți și la ratingul nostru. Uniunea Europeană a fost deja, uh, Uniunii s-a luat un A din triplul A de către una dintre uh, marile agenții uh, de rating uh, și avem nevoie de acest rating pentru, uh, um, pentru obligațiunile noastre. Numai o singură retrogradare ne afectează în mod foarte uh, negativ. Așadar, nu putem să trăim în afara lumii uh, finanțelor, iar dacă Parlamentului nu îi place planul de finanțare, trebuie să vină cu o propunere alternativă. Dar nu putem lăsa chestiuni deschise fără să ne supună unui mare risc. În ceea ce privește bugetul, subliniez faptul că, faptul că luăm credite din uh, programe importante, inclusiv programe foarte importante pentru comisie, um, nu înseamnă că ne dorim să facem mai puțin. Ideea este că vrem să facem mai mult în domeniile respective. Când uh, scoți bani de la granturi, iei bani uh, din domenii în care efectul de pârghie este de 1 până la 3. Dacă îl înlocuiești uh, cu investiții cu un efect de pârghie de 15, putem uh, promite că va, vor exista mai multe acțiuni în domeniul transportului decât se prevăzuse inițial. Apoi, orientările de investiții. Este important uh, pentru noi ca investițiile să fie ușor de folosit, să fie flexibile. De multe ori am văzut instrumente foarte bune, ucise de uh, Uh, complexitatea regulilor uh, pentru utilizarea lor. Uitați-vă la obligațiunile de proiect. Uh, sistemul nu este unul foarte diferit de cel prevăzut aici. Putem avea un proiect minunat în Portugalia astăzi, dar nu-l putem finanța, pentru că una dintre cerințe este ca proiectul să fie transnațional. Vrem să evităm aceste probleme, vrem orientări referitoare la investiții care să fie destul de uh, flexibile, astfel încât să generăm investițiile pe care ni le dorim. Nu vrem alocări geografice, dar de asemenea nu ne dorim alocări sectoriale. Vrem flexibilitate totală. În același timp, suntem de acord că nu trebuie să existe o expunere la risc um, exagerată la, un, la o anumită zonă geografică sau la anumiți factori. Acest lucru va fi prevăzut în orientări. În al treilea rând, a treia observație, Comitetul de Investiții este un element cheie al acestei propuneri. Vă amintesc că nu discutăm aici o nouă versiune a unui fond structural sau un nou uh, program de granturi. Pla- intenția în spatele planului Juncker nu este să se multiplice investițiile publice. Intenția este să se folosească cât se poate de puțin bani publici pentru a atrage cât se poate de mulți bani privați pentru finanțarea investițiilor. Și pentru asta trebuie să fim siguri, absolut siguri, că investițiile sunt selecționate de către experți de piață independenți, fără nicio politizare a procesului. Dacă începem să politizăm procesul, s-ar putea să ne facem uh, plăcere nouă înșine și s-ar putea să avem discuții interesante despre structura acestor proiecte, însă până la urmă este clar că investitorii vor fi uh, speriați uh, și vor fi sceptici față de sistemul de selecționare. 80% din fonduri trebuie să vină din domeniul privat. Singur, singura posibilitate de a uh, ne asigura că acești bani vor veni ar fi, este să nu existe niciun fel de interferență. Deci, noi nu considerăm că Parlamentul trebuie să fie asociat uh, la munca um, Comitetului de Investiții, nici BEI, nici Comisia. Comisia de Investiții trebuie să, să implementeze într-un mod tehnic orientările adoptate, dar pe care colegiuitorul uh, le va fi prevăzut în reglementare. Al patrulea element am văzut că există o confuzie în uh, um, proiectul de raport. Uh, bineînțeles, uh, majoritatea oamenilor fac această confuzie. Așa numitul pipeline nu are nimic de a face cu planul Juncker sau cu FC. Deci nu pentru că un proiect este pe cale să fie adoptat, asta nu înseamnă că uh, Um, va intra sub, uh, va fi finanțat prin EFSI. Nu, ideea este să avem un site transparent referitor la, inve- la, la investiții din Europa, în care proiecte compatibile cu politicile europene să fie um, finanțate de către promotori. Ideea acestui pipeline este ca toate oportunitățile să fie transparente, dar să fie incluse și uh, oportunitățile de investiții pentru care nu este nevoie de niciun cent de investiții publice. Vrem să creăm acest uh, instrument uh, foarte novator, nu există altul la fel în lume și acest lucru este important uh, pentru statele membre mai mici, care nu sunt de cele mai multe ori pe radarul marilor investitori Germania, Franța și așa mai departe, sunt întotdeauna pe radarul investitoților, dar dacă ești într-un stat baltic, uh, este mai uh, greu ca investitorii să cunoască oportunitățile din acest stat. Va exista un site uh, unic în care va exista acces la acest lucru, dar nimeni nu trebuie să lupte pentru ce va fi pe acest site sau nu. Tot ce va fi trimis și se va califica va fi pus pe acest site, chiar dacă nu are nimic de a face cu programele noastre actuale. În ultimul rând, Pactul de Stabilitate și Creștere, am văzut că comisia dumneavoastră, pe, alături de alte comisii, face sugestii referitoare la cum trebuie operat acesta. Trebuie să torn niște apă rece aici și să Uh, vă amintesc de capacitatea Comisiei ca gardian al tratatelor și de faptul că temeiul juridic nu permite modificarea pactului de stabilitate și cre- creștere. Noi avem uh, temei juridic pentru alte domenii, dar uh, dincolo de asta, pactul de stabilitate și creștere este un uh, regulament al Consiliului. Este un regulament al Consiliului pentru că așa prevăd tratatele, deci veți înțelege că este foarte greu, ca să spun așa, ca Parlamentul să încerce să schimbe un regulament al Consiliului printr-un text de codecizie. Asta nu înseamnă că nu puteți face sugestii, bineînțeles, dar sugestiile dumneavoastră ar trebui făcute mai degrabă prin rezoluții, un instrument mai degrabă adecvat pentru acest lucru. Mulțumesc, Dominic Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu scurt și concis. În mare, mi se pare că există două aspecte în acest raport. Reglementarea mecanismului și aspectul provenienței banilor din fondul de garanție. În ceea ce privește crearea mecanismului, există două poziții. Una susținută de comisie, cealaltă de grupul vezilor sau socialiști. Pe de o parte, nu trebuie, trebuie să simplificăm, să nu complicăm, nu trebuie să intervenim prea mult în funcționarea sistemului, pentru că căutarea investitorilor trebuie să fie liniștită și Parlamentul face foarte mult zgomot. Nu trebuie să adoptăm regulamente foarte invazive, trebuie să găsim ceva pentru a reaminti natura regulilor, dar să nu complicăm prea mult funcționarea sistemului. A doua problemă este cea a banilor. Pentru că atunci când uh, vorbim de, despre ovăz, uh, trebuie să fie un ovăz de calitate pentru ca ei să vină să îl mănânce. Este vorba aici de un sistem Mm, mecanismul conectare Europei, care eh, va deveni operațional imediat mm, cu investiții pe termen lung. Asta trebuie să înțeleagă Comisia, că nu se pot lua resurse de la un mecanism deja hotărât. Comisia dorește să meargă mai departe decât propunerile raportului, însă aceste lucruri trebuie discutate mai în detaliu. Am ascultat intervenția comisiei cu mare interes și cu o anumită plăcere pentru că există anumite acorduri pe lângă dificultăți. Eu că avem o altă idee în ceea ce privește această conductă, pipeline, însă ni se spune că nu are nimic de a face cu EFSI, dar atunci ce face această pipeline în text? De ce este menționată dacă nu are nicio legătură cu EFSI? Ce caută acolo în text atunci? Trebuie să găsești, să găsiți o explicație puțin mai bună, pentru că altfel articolele 18 și 19 nici ele nu au nimic de a face cu EFSI. Dar eh, alocările pentru fondul de garanție sunt Uh, menționate. Este un mesaj pe care aș dori să-l transmit și anume că nu putem să penalizăm printr-un asemenea dispozitiv statele care au dificultăți mai mari. Adică să uh, se elimine toate programele pentru statele mai sărace sau care nu au uh, nevoie de, mm, care nu dispun de prea multe fonduri. Bineînțeles că înțelegem ceea ce spune Comisia în legătură cu stabilitatea băncii de investiții, în legătură cu siguranța și simplicitatea mecanismului. Aș, mai fi așteptat ca dumneavoastră să încercați să ne convingeți însă mi se pare că nu aveți argumente. argumente. Și mă bucur că nu aveți uh, o altă propunere. Uh, am participat la discuții bugetare și discuții în trialog și acestea întotdeauna sunt foarte haotice nu vom avea o previzibilitate mai mare dacă introducem un capitol suplimentar cu angajamentele din primii ani și anul, după aceea altul pentru anii următori. Bineînțeles că putem să discutăm toate aceste opțiuni, însă acest lucru nu afectează credibilitatea fondului. Atrag colegilor și și comisiei că uh, ni se va da argumentul nu se poate subvina uh, credibilitatea mecanismului. Dacă îmi spune, dacă citiți raportul nostru cu atenție, uh, există credibilitate pentru că uh, aceste, acest fond se bazează pe mecanismele deja existente. Există fonduri non-alocate în buget. Dacă trebuie să fie alocate, propunem să le alocăm pe acestea de manieră prioritară nu este decizia noastră unde să alocăm aceste fonduri direct. Dumneavoastră returnați sume semnificative către statele membre în fiecare an. Așadar, noi spunem că ne preocupă foarte mult neplățile, facturile neplătite dar nu putem tolera ca în aceste condiții sute de milioane de euro să fie uh, returnate către statele membre. Deci, nu ne puteți spune că uh, haosul din buget și facturile neplătite sunt un argument, pentru că, de fapt, acest lucru are ca și consecință o rambursare către statele membre. Statele membre au uh, și-au recuperat uh, o mare parte din fondurile de pe anul trecut fără să plătească ceea ce trebuia în bugetul comunitar. Spuneți că se va face mai mult prin acest mecanism EFSI pentru sectorul transportului, de exemplu, sau pentru cercetare cu um, asemenea mecanism. însă am participat la trialogul în legătură cu mecanismul conectare Europei și statele membre nici nu vreau să accepte un asemenea instrument financiar. Așadar, acum ă, va exista un mecanism care să facă să se ajungă la 350 de miliarde de euro din partea statelor membre, printr-o politică pe care înainte statele membre nu au susținut-o niciodată. Este un proiect politic, într-adevăr, susținut de către președintele Comisiei, însă nu trebuie să uh, presupunem că Comisia decide în legătură cu toate aspectele, seriozitatea bugetului și respectarea acestuia. Comisia ne vine, vine acum cu un cu totul alt discurs decât în trecut. există și poziții care pot să fie apărate din punct de vedere moral și care respectă principiile bugetare. Există resurse nealocate, trebuie să, să le alocăm pe acestea. Trebuie să păstrăm anumite resurse pentru a alimenta acest fond de garanție foarte bine. nu trebuie să aruncăm vina pe haosul bugetar care este datorat politicilor Consiliului și nu acțiunilor Parlamentului. Eu uh, sunt de părere că ceea ce am auzit astăzi nu va convinge Parlamentul și că Parlamentul are o poziție comună în acest sens și în legătură cu fondul. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, confirm ceea ce tocmai a spus domnul Riche. Însuși, bugetul european trebuie să fie credibil pentru a baza ceva pe el. Nu trebuie să se termine acest joc între statele membre care vor să își recupereze fondurile uh, care uh, um, sunt returnate către capitale. Câteva lucruri ridicate de către colegii noștri, care trebuie clarificate. În ceea ce privește proiectele care erau deja în care erau deja integrate colectivitățile locale, uh, nu neapărat în dezbaterea pentru EFSI, aș dori să-i liniștesc pe colegii care poate nu au fost implicați în discuțiile, în discuții, pentru că articolul 5a identifică faptul că proiectele și programele din planul Juncker au o legătură între mecanismul conectarea Europei, există toate aici aceste relații cu rețelele regionale și de frontieră. Implică de asemenea în colectivitățile locale care um, ne-au dat avizul lor. Nu uh, trebuie să vă îngrijorați, pentru că dacă se adoptă în forma actuală articolul 5a, acolo se regăsesc toate rețelele de frontieră regionale și toate posibilitățile de a merge mai departe în cadrul valorilor și principiilor europene din această zonă de mobilitate a viitorului pe care ne-o dorim. În ceea ce privește subvențiile, acestea nu sunt subvenții în mecanismul conectarea Europei, nu vrem să inventăm altceva, aceste obligațiuni de proiect care sunt propuse există deja în mecanismul conectare Europei, cu diferența că statele membre nu le susțineau foarte mult și procentul alocat pentru ele a fost redus. Și de aceea bugetul privat a fost mai redus. Domnul Piper ar dori să meargă mai departe nu doar în, ținând cont de toate posibilitățile de mm, mărirea bugetului, ceea ce a spus domnul Riche și în ultim mm, eh, susțin și alte motive, însă eu m-aș opune generării unor conflicte suplimentare eh, prin integrarea punctului 1b pentru că deja Consiliul a spus deja că nu vrea să aloce niciun euro. Chiar doamna Merkel a spus acest lucru. Acum, noi nu vrem să uh, agricultorii din uh, regiunea mea, de exemplu, sunt foarte loviți de embargoul rusesc și ce le spuneți că după ce din mecanismul Conectare Europei au primit 10 uh, miliarde, acestor state nu uh, le, vom, nu le putem spune că, că acum nu mai primesc acești bani. Um, mă întreb cumva dacă domnul Piper dorește să îmbunătățească și să ajute sau să creeze o confuzie și mai mare. Așadar, aș în ceea ce privește unul, dacă vreți să se ajungă la 1B, să le explicați agricultorilor care au deja o situație precară de ce uh, nu le se vor mai da fondurile promise. Pentru că domnul Richei și cu mine am identificat împreună cu colegii de la bugete uh, linii bugetare care nu afectează în mod fundamental uh, preocupările principale. Nu ating uh, mecanismul conectare Europei și Orizont 2020 și avem uh, so- soluții uh, pentru găsirea uh, fondurilor. În, pentru domnul Angel, nu avem obișnuința de a discuta cu comisia, uh, cu, vorbim doar cu comisia responsabilă cu transporturile nu vorbim cu departamentul EXIN, dacă vorbim despre bugetul anual, a spus că există probleme cu aspectele transfrontaliere, însă nu este adevărat. Obiectivele de uh, proiect pot să aibă aspecte transfrontaliere. Uh, proiectul Castor, de exemplu, care nu are legătură cu transportul, implică uh, și aceste aspecte transfrontaliere, investiții private uh, și de aceea am introdus criterii pentru a ne asigura că aceste proiecte vor funcționa bine. Uh, eu mă întreb, uh, Statele Unite care boicotează alte state uh, încă uh, se bucură de încrederea investitorilor. Eu cred că oferim o flexibilitate suficientă pentru că bugetul european este un buget credibil, și să nu mai continuăm să facem, după, ce, după cum facem în fiecare an, să tot tăiem dintr-o parte și din alta. Noi dorim un al doilea plan Juncker, o mărire a mecanismului conectare Europei. Aveam acolo proiectele cele mai atrăgătoare, cele mai puține atrăgătoare, aveam finanțările, avea totul și adoptat în acord cu toată lumea, Consiliul, statele membre, regiunile, industria și așa mai departe Vă rog, nu ne distrugeți acest instrument pe care am lucrat atât de mult și vă rog, ajutați-ne pe noi și pe Consiliu și nu uh, ne creați mai multe probleme. Ajutați-ne să avem un plan Juncker care într-adevăr să ajute și să susțină infrastructura și creșterea europeană. europeană. Eu cred că putem să furnizăm anumite soluții în loc să uh, îi cerem domnului Katainen să ne ajute, ar trebui să ajungem la un acord cu Consiliul, dat fiind că din 28 de state membre, deja sunt doar 5 care au subscris. Spania, de exemplu, nu poate să pună niciun euro. Ce stimulent uh, va acorda Comisia statelor membre? Eu cred că comunicarea domnului Moscovici, dacă a vorbit în numele întregii comisiei, eh, întregii comisii, deschide o portiță și trebuie ajutate statele membre să fie mai active în, aceste, în acest plan Juncker mm, pe aceste aspecte foarte importante. So, Eine erste Prüfung von Änderungsanträgen findet. Bun, o primă discuție a amendamentelor va avea loc pe 26 martie, dar amendamentele vor fi la dispoziție mai în engleză. Apoi, ă, cu tradu amendamentele traduse vor fi discutate pe 13 aprilie înainte de vot. Deci înainte de vot vom avea toate ă, traducerile. Traducerea în engleză va fi disponibilă pe 25 ă, martie. Termenul pentru amendamente pentru ambele avize este 19 martie 2015 la ora 12. Da, săptămâna asta uh, timpul este foarte puțin. Ei, uh, cu cât sunt bani mai mulți, cu atât mai puțin timp. Uh, 315 miliarde, putem să mai, scur- să mai scurtăm timpul. Pot să vă spun că eu sunt, ani de zile, sunt de ani de zile în Parlament Uh, și n-am mai văzut așa ceva. Pentru prima dată uh, vorbim de 315 miliarde și ne grăbim. Întreb pe cei de la comisie, de unde atâta grabă? Poate ar trebui să ne luăm o săptămână, o lună în plus decât să uh, spunem hai să treacă numai ca să avem termenul în iunie, ca să putem să spunem că adoptăm, nu contează ce înăuntru, că creăm locuri de muncă, oprim schimbările climatice sau, prăbu- sau dărâmăm toată Europa. Astea sunt datele, eu vi le-am spus. Uh, äh, vot, also, die Abstimmung im TRAN-Ausschuss soll dann am 14... Votul la TRAN va avea loc pe 14 aprilie, iar votul în plen în a doua săptămână din iunie 2015. Bun ajungem uh, cu asta la uh, triloguri. Uh, este referitor la pachetul feroviar. Uh, se va face cu ușile închise, deci am să-i rog pe cei care nu au dreptul să rămână să uh, părăsească sala. Bineînțeles, toți deputații pot rămâne în sală.